Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem cu votul. Așa după cum apare în ordinea de zi a acestei dimineți. Ieri, subcomisia noastră a dezbătut proiectul de raport cu 12 amendamente primite de secretariat. Astăzi votăm în cadrul comisiei AFED. Înainte de a începe votul, vreau să-l întreb pe domnul Kirilov, raportorul, dacă dorește să spună câteva cuvinte. Da, domnule președinte, mulțumesc. Ieri am discutat la sede și ce aș vrea să spun este că dimensiunea militară a cerului unic european este semnificativă. Nu e nicio întâmplare că noi am alocat atâta timp și efort pentru a discuta acest dosar cu toți actorii din domeniu. Și sper ca și ceilalți colegi să susțină acest uh, proiect de aviz, deoarece nu au existat uh, divergențe, cred, în ce privește amendamentele și în ce privește ideile exprimate. Avem o susținere destul de bună, acum uh, mai lipsește doar ca și cei de la Comisia TRAN să țină cont de eforturile noastre pentru că dacă nu acordăm atenția cuvenită dimensiunii militare, acest proiect va fi întârziat și nu are rost, deoarece cred că e un proiect important. Președintele, mulțumesc domnule Kirilov. Începem votul cu privire la proiectul de aviz punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Amendamentul 1 al domnului Lisec pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă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 Amendamentul 6 al raportorului. Pentru. Da, suntem la 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Merge acum la amendamentul oral 3 al domnului Galer. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 4 al domnului Luhan. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și 12 al domnului Galer pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votul electronic cu privire la întregul text al proiectului de aviz în forma modificată. Vă rog să votați. S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate de 34 de voturi pentru și două abțineri. Felicitări domnului Kirilov. Și aici am încheiat votul. Trecem la ordinea de zi a subcomisiei SEDE. Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Dragi colegi, bună dimineața tuturor. Reluăm lucrările în comisia, în subcomisia noastră. Avem uh, de discutat mai întâi uh, trei texte referitoare la propuneri pentru orizontul 2020 al comisiei. Este vorba despre perioada 2014-2020. Deci avem un pachet de șase propuneri. Sub comisia noastră, precum și comisia AFET, au decis să redacteze un aviz cu privire la primele trei propuneri care au efecte asupra politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Comisia competentă pe fond este ITRE. Vicepreședintele nostru, domnul Mavro Nicolas, este raportor pentru avize, așa că îi dau cuvântul să ne prezinte aceste propuneri. Thank you, President. I will discuss... Mulțumesc, domnule președinte. O să iau cele trei avize împreună. Cercetarea care are legătură cu securitatea este o parte importantă din uh, pachetul Orizont 2020. În uh, propunerea Comisiei, avem uh, provocări legate de o societate sigură, inovatoare. În ce privește temeiul juridic și principiile etice ale pachetului Orizont 2020, consider că Comisia ar trebui să îmbunătățească modul în care a integrat principiile etice în evaluarea criteriilor de eligibilitate pentru participarea la cercetarea legată de securitate. În plus, activitățile de cercetare și inovare din Orizont 2020 nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe aplicațiile civile. Asta datorită importanței și numărului crescând al tehnologiilor cu utilizare dublă și a complementarității și a sinergiilor tot mai mari între uh, cele două dimensiuni ale cercetării europene. Cred că în ce privește sede și afet, articolul 16, alineatul 2 este cel care ne îngrijorează aici. Se spune că cercetarea și inovarea care se fac prin Orizont 2020 se vor concentra exclusiv pe aplicațiile civile. Alineatul 2 al acestui articol trebuie să fie amendat, să fie modificat, astfel încât să se poată permite sau să nu se excludă măcar aplicațiile militare în cadrul tehnologiilor cu utilizare dublă. Și aici vreau să subliniez modul în care se face implementarea orizontului 2020. Avem provocări societale, există uh, grupuri de cercetare care se concentrează pe problemele globale cu care ne confruntăm, însă eu cred că modul în care se face selectarea temelor pentru cercetare și inovare nu este foarte bine ales ar trebui să avem uh, societate inclusivă, societate inovatoare ca o subcategorie și, pe de cealaltă parte, o altă subcategorie, o societate sigură. Doamna Madurel este cea care a făcut această propunere și noi suntem de acord, deoarece trebuie să se pută un mai mare accent pe dimensiunea de securitate și apărare. Societățile noastre trebuie să fie gata să poată preveni uh, crizele și să se apere în caz de conflict. Tratatele Uniunii Europene permit statelor membre să facă cercetare cu privire la securitate și apărare, sigur dacă există un acord politic. Cercetarea în materie de securitate trebuie să continue și prin orizont 2020, iar sfera de cercetare ar trebui să fie extinsă pentru a reflecta nevoia de cercetare și de transfer de tehnologie între uh, dimensiunea civilă și cea militară. Ar trebui ca prin orizont 2020 să susținem politica europeană de securitate și de apărare comună, așa cum apare în articolul 42 din uh, Tratatul Uniunii Europene. Astfel, programul ar trebui să conțină și cerințe de cercetare în uh, materie de securitate. Trebuie să putem construi capacitățile necesare pentru păstrarea păcii, prevenirea conflictelor și pentru uh, activități uh, și gestionarea crizelor. Trebuie să recunoaștem importanța dimensiunii militare, pentru că aceasta poate să contribuie la sinergii în uh, cercetare și în tehnologie. Noi credem că, având în vedere mandatul dat de Consiliu în ultimele sale concluzii, am putea să invităm Comisia să vină cu o propunere concretă până la finele acestui an, să ne arate cum se poate face o sinergie între cele două dimensiuni, astfel încât să susținem și piața internă, nu doar um, cercetarea, inovarea și aplicațiile militare. Noi credem că o societate sigură trebuie să poată să ajute la protejarea securității și apărării în Europa, într-o Europa liberă. Sigur că mm, nu putem să garantăm securitatea doar printr-o politică în acest sens. Ar trebui să ne bazăm și pe securitate dată de cercetare. În plus, securitatea conține provocări care nu pot fi abordate prin abordări unilaterale sau specifice unui singur sector. E nevoie de o abordare holistică. Cercetarea și inovarea sunt foarte importante pentru sectorul de securitate, deoarece ele pun baza competitivității și a elasticității industriei europene și contribuie foarte mult la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. Președintele, mulțumesc. Doamna Gomez dorește să intervină. Uh, Aș dori să spun că sprijin cele spuse de domnul Mavro Nicolas. Este o abordare foarte cuprinzătoare, cea pe care ne-a prezentat-o dumnealui. Este o, o problemă simplă. Cei care vrem mai multă Europa și mai ales în domeniul securității și apărării, nu putem decât Uh, să sprijinim ceea ce a spus dumnealui. Iar prin acest raport trebuie să traducem uh, aceste lucruri în acțiune. Este vorba de viitor. Este vorba de uh, aplicarea în practică și de finanțarea uh, dorințelor și principiilor noastre. Este vorba clar de aplicare, de aplicări concrete uh, Um, care se referă și la utilizarea, la dubla utilizare. Și nu mai trebuie să fim timizi în acest sens. Parlamentul trebuie să spună aceste lucruri cât se poate de clar pentru a învinge rezistența anumitor state membre care acum, în moment de criză, uh, văd avantajele de a pune în comun resurse, dar de obicei sunt reticenți în a oferi fonduri. De aceea este dificil să punem în aplicare sarcinile uh, care ar trebui să fie duse la bun sfârșit. Cred că putem juca un rol în diseminarea acestui raport în rândul Uh, părților interesate în, în industrie, dacă dorim o bază industrială pentru, uh, industrie, uh, pentru apărare și securitate, trebuie să ne asigurăm că părțile interesate înțeleg oportunitățile aduse de includerea în cadrul Orizont, în programul 2000, Orizont 2020 și aceste părți interesate vor depune presiune asupra propriului guvern pentru a accepta asta. Cred că Agenția Europeană de Apărare este foarte importantă în acest sens. În uh, Portugalia uh, am făcut cu Maria Grasa uh, Carvalho uh, am organizat o audiere publică cu reprezentanții uh, Agenția Europene de Apărare, tocmai pentru a aduce la cunoștința părților interesate din, indus, din industrie uh, aceste informații, acest program și interesul a fost uh, foarte mare. Deci uh, sprijin așadar propunerile domnului Mavro Nicolas. Vă mulțumesc. Merci, Madame Kronberg. Mulțumesc, doamna Kronberg. Thank you, Chairman. I would be... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu aș include utilizarea militară uh, sprijin ideea utilizării exclusive civile și asta din următoarele motive. În primul rând, transferul tehnologic și competitivitate. Uh, Inițial, ideea de uh, pentru utilizarea dublic, dublă uh, începea de la utilizare militară care ar fi fost apoi difuzată înspre o utilizare uh, civilă, dar acum este invers. Deci cred că este mult mai util uh, pentru ambele domenii să se, încer- să se înceapă cu utilizarea civilă a tehnologiei uh, Uh, și apoi aceasta să fie diseminată în uh, domeniul militar. Și cred că asta ar spori competitivitatea europeană mult mai uh, bine decât dacă s-ar, s-ar distribui resursele în cele două, în cele două domenii. De aceea aș sprijini pur și numai utilizarea civilă. Apoi, în ceea ce privește punerea în comun a, a resurselor, vorbim despre resurse militare și despre resurse restrânse și cred că, tocmai din acest punct de vedere, ar fi util ca și resursele de cercetare să fie puse la, la un loc. Și asta s-ar întâmpla mai bine dacă nu am oferi resurse europene, ci dacă am lăsat acest fenomen să se dezvolte de la bază. Apoi este nevoia unei dezbate, este nevoie de o dezbatere cu privire la modul în care utilizăm resursele. Am senzația că nu există o legitimitate democratică uh, referitoare la utilizarea resurselor de cercetare și dezvoltare uh, în contextul uh, crizei economice. Vă mulțumesc. Domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de altă părere față de antevorbitoarea mea. Cred că prin acest aviz avem posibilitatea să introducem în act, într-un act legislativ discuția pe care am dus-o până acum aici. Uh, introducerea cercetării, dezvoltării, uh, inovației în uh, misiuni PSAC în mod cât se poate de concret. Ieri am spus că nu ar trebui să vorbim numai despre politică de apărare, este vorba de proiecte concrete, individuale, pe care noi le punem în aplicare. Este vorba de misiunile de politică de securitate și apărare comună. Aș dori să vă atrag atenția și asupra ceea ce am decis deja în articolul 42 în raportul Gualtieri. Am să citez în engleză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 and calls on the Commission to acknowledge the reality of the civil-military nature of crisis management and consider the financing of security and defense research. Also das ist Beschlusslage. Așadar, decizia a fost luată cu privire la utilizarea dublă uh, și în acest sens, acest aviz ar fi uh, coerent cu uh, abordarea de până acum și cred că ar trebui să se regăsească în decizia Parlamentului. Merci, monsieur euh, Zemke. Domnul Zemke. chciałbym zwrócić uwagę na kilka... Vă mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția asupra unor factori. În primul rând, raportul mi se pare unul foarte bun. Propunerea sa este una foarte bună. nu a fost, uh, nu este o propunere a cuiva care doar uh, citește niște documente, ci uh, o propunere a cuiva care cunoaște lucrurile în practică. Aș propune ca în acest text să preluăm încă ceva dintr-un raport elaborat de către comisia noastră, raportul domnului Lizec. În acest raport era prevăzut că criza care are loc acum în Europa îngrădește uh, posibilitatea posibilitățile au apărării uh, independente a multor state membre. Putem porni de la premisa că în ultimii ani cheltuielile pentru uh, apărare și securitate uh, au scăzut cu cel puțin 50%. 15%, mă scuzați. Sunt convins că în unele state membre este chiar mai puțin. Și nu putem să, ne, să pornim de la premisa că situația se va îmbunătăți foarte repede. Și ajungem astfel în situația paradoxală de a fi nevoiți cu resurse din ce în ce mai puține să facem din ce în ce mai multe programe de cercetare. De exemplu, în Europa au loc uh, o serie întreagă de uh, programe care se uh, au legătură cu domeniul militar, dar nu sunt legate între ele. Nu sunt conectate între ele. Așadar, dacă avem bani mai puțini, trebuie să îi cheltuim pentru viitor și nu numai pentru a menține status quo-ul. Acești bani trebuie să fie cheltuiți pentru uh, cercetare importantă. Știm uh, ce se cheltuie în acest domeniu în China, Rusia, Statele Unite și aș vrea ca aceste aspecte să se regăsească mai bine reprezentate în text. Mulțumesc. Domnul Luhan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ehm, includerea cercetării ehm, în ehm, materie de securitate și apărare în capitolul societății favorabile incluziunii inovatoare și sigure mi se pare o propunere extraordinară. Din punctul meu de vedere, cetățenii nu reprezintă doar țintele și victimele atacurilor și ale amenințărilor de securitate, ci reprezintă în același timp salvatori, decidenți și cei care răspund în situații de insecuritate. Ehm, așa că ehm, acest program Horizon 2020, eh, în comparație cu celelalte dinainte, exprimă foarte clar necesitatea de eh, dezvoltare în acest domeniu și de eh, mărirea securității și siguranței sociale prin cercetare-dezvoltare. Ehm, și, bineînțeles, din acest raport ne putem referi în mod spre concret la lupta împotriva criminalității și terorismului, la consolidarea securității prin uh, gestionarea frontierelor, la asigurarea securității cibernetice, uh, nu în ultimul rând creșterea rezilienței Europei în caz de crize și dezastre um, și am avut de a face cu astfel de situații um, și avem experiență. Um, eu aș vrea însă să adaug aici câteva chestiuni uh, de extrem de mare interes din punctul meu de vedere, și anume identificarea motivelor pentru care cetățenii sunt uh, instigați la violență și elaborarea de politici sociale eficiente pentru combaterea acestor cauze. Acest lucru nu l-am văzut foarte mult prevăzut și cred că merită să ne aplecăm puțin uh, atenția și asupra acestor aspecte pentru ceea ce uh, înseamnă prevenție uh, înainte de intervenție. Um, și apoi, bineînțeles, ehm, Aș vrea să ă, atrag atenția asupra caracterului evolutiv al relațiilor între tehnologiile apărării, ă, pe de o parte, și tehnologiile de securitate, pe de altă parte. Este în special notabil în domeniul cercetării și dezvoltării cu tehnologii care prezintă evoluții potențiale în ambele domenii. Consider că este necesară consolidarea complementarității ă, și cooperării în domeniile specifice în care tehnologiile pot să aibă aplicații civile și de apărare, inclusiv în domeniul controlului de frontieră și al securității uh, cibernetice. Este oportună în acest sens uh, garantarea unei cooperări strânse și cu Agenția Europeană a Apărării, din punctul meu de vedere. Um, eu nu cred că este posibilă prevenirea totală a amenințărilor pentru securitatea Europei, indiferent dacă acestea sunt de origine naturală sau de origine umană. Prin urmare, cercetarea și dezvoltarea în materie de securitate trebuie să se concentreze pe consolidarea capacității de recuperare a Europei în fața amenințărilor și pe capacitatea de a depăși momentele de criză. Ehm, așa că posibilitatea participării țărilor terțe este un alt eh, aspect pe care aș vrea să-l menționez aici. Este un lucru bun de principiu, însă n-am văzut în raportul sau în propunerea Comisiei să fie precizate foarte clar criteriile de participare. Și mă refer aici la articolul 6 din uh, uh, regulamentul de participare, care face referire doar la faptul că orice entitate legală, indiferent de locație, poate participa, dar nu și uh, criterii concrete. Consider că este necesar să fie făcute anumite limitări în privința acestor uh, entități uh, legale, respectiv uh, să restricționăm participarea pentru acele entități legale care, prin munca desfășurată, obiectivele urmărite sau locurile în care sunt operative, și care împiedică Uniunea Europeană în îndeplinirea obligațiilor sale legale conform cu legislația intercomunitară. Cam astea sunt punctele pe care aș vrea să le menționez și, bineînțeles, să deschidem o dezbatere concretă pe ea și m-aș bucura ca acest raport sau partea de securitate și apărare în ceea ce privește dezvoltarea și inovarea să fie o contribuție semnificativă în ceea ce privește o îmbunătățire semnificativă în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kronberg. Just a short question to Mr. O întrebare uh, pe scurt adresată domnului Galler. Resursele care ar urma să fie utilizate, cum ați garanta că ele ar sprijini într-adevăr politica de securitate și apărare comună și nu ar dispărea în buzunarele naționale? Das kann ja nicht in den nationalen... Nu poate. Banii nu pot dispărea în uh, bugetele naționale, pentru că misiunile noastre constituie cel mai mare, cea mai mare parte a cheltuielilor și sunt în bugetul european. Asta se referă. Uh, materialele sunt utilizate la nivel național. Numai o parte din costuri sunt oferite de uh, sunt acoperite de, uh, din bani comunitari. Și când este vorba de planificare și materiale, e bine, despre asta este vorba. Trebuie să analizăm ce ne trebuie pentru efectuarea acestor misiuni. Eu cred că are o valoare adăugată europeană și, drept urmare, nu poate, nu poate dispărea în bugete na- uh, naționale, pentru că în momentul în care se achiziționează uh, materiale uh, pentru misiune, acestea sunt plătite din bugetele naționale. Deci numai cercetarea și dezvoltarea sunt acoperite din bani europeni, etapele preliminare. Deci se poate urmări foarte bine ce este utilizat la nivel uh, european și nu. Mm, achizițiile se fac la nivel uh, național și nu, nu sunt bani europeni. Așa văd eu lucrurile. Mulțumesc. Domnul Mavro doriți să trageți niște concluzii? It's the first exchange of views on this. Este un prim schimb de opinii cu privire la acest uh, subiect. Vom lua în considerare toate propunerile colegilor, însă nu trebuie să uităm că trebuie să o convingem și pe doamna uh, raportor doamna Carvalho. Cred că putem încheia cu, cred că vom putea ajunge la, o, la un consens în rândul întregii uh, comisiei. Dorește comisia să intervină, spune președintele? Yes, Mr. Chamber, very quickly, just to clarify... Pe scurt, domnule președinte, pentru a clarifica propunerea actuală a Comisiei, pentru că este posibil ca anumite formulări ar putea să nu fie uh, foarte bine înțelese de către deputați. Dați-mi voie să amintesc tuturor că în actualul program cadru FP7 Uh, programul cadru 7, avem aceeași uh, frază care se referă la uh, utilizare exclusiv civilă sau focalizare asupra utilizării uh, civile, ceea ce nu ne-a uh, împiedicat să adoptăm programe anuale în care sunt urmărite scopuri de dublă utilizare împreună cu Agenția de Apărare. și am uh, cooperat deja în domenii cum ar fi uh, radiocomunicarea, sisteme uh, teleghidate și așa mai departe. Vom continua în același uh, fel. Pentru noi, uh, utiliza, um, utilizarea unică civilă nu este compatibilă cu dubla utilizare uh, un termen utilizat uh, foarte des. Este vorba aici de uh, aplicații civile care ar putea avea uh, utilizări în domeniul apărării. Nu suntem pentru tehnologii legate pur de apărare. Credem că cercetarea în acest sens trebuie să aibă loc exclusiv uh, în domeniul uh, Agenției de Apărare Europene și cu bugetul uh, aferent uh, pentru această agenție. Încercăm să luăm în considerare rapoartele Parlamentului European, raportul Gualtieri, raportul Lizec. Credem că propunerea noastră nu este foarte îndepărtată de propunerea domnului Mavro Nicolas. Merci, Monsieur Galler. Yeah. Very brief. Domnul Galler. Da, exact din acest motiv dorim să eliminăm această referire la utilizarea exclusivă. Însă, după cum spuneam, nu este cercetare pentru apărare. Este această legătură cu misiunile noastre pentru că asupra acestora s-a căzut de acord să avem misiuni PSAC și nu apărare în general. Acordul este cu privire la misiuni și în măsura în care sprijinim asta, putem utiliza um, programul Orizont 2020 într-un mod uh, adaptat și adecvat. Merci, je vous propose que Mulțumesc. Vă propun să ne oprim aici deocamdată. Următoarea, la următoarea ședință din 11 iulie vom avea o discuție referitoare la proiectul domnului Mauro Nicolas, iar data de depunere a amendamentelor este prevăzută pentru 12 iulie. Trecem la al doilea punct, care se referă la raportul foarte așteptat de multă vreme al domnului Taran, referitor la rolul politicii comune de securitate și apărare în cazul crizelor și um, dezastrelor naturale. Este un raport foarte așteptat, o temă importantă. A existat o solicitare puternică pentru a avea un raport din partea SEDE, așa încât îi dau cuvântul imediat domnului Tarand. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un proiect de text al raportului și o să încerc să vă descriu aici spiritul uh, și propunerile acestui raport și aștept cu interes dezbaterea pe care o vom avea după aceea și observațiile dumneavoastră. Eforturile UE și ale statelor membre de a ridica problema la Consiliul de Securitate ONU în iulie 2011 și în concluziile uh, Consiliului de Afaceri uh, Externe uh, a inclus aceste, a dus la concluzia că aceste cercetări ar trebui să fie accentuate pentru a face față viitoarelor crize sau conflicte. Nu cred că Uniunea Europeană a făcut uh, mari pași înainte în ultimii cinci ani în ceea ce privește dezastrele naturale sau schimbările climatice. Dar E timpul acum să luăm măsuri concrete și să avem o dezbatere politică și să încercăm să reunim diversi actori care sunt reticenți în a discuta unii cu alții deocamdată. În ciuda crizei financiare, cred că este momentul potrivit să facem acest lucru. Cred că Serviciul European de Acțiune Externă și doamna Ashton trebuie să-și asume răspunderea și să facă ceea ce a promis că va face la începutul mandatului. În iulie 2011 a existat un document comun care a uh, propus trei direcții de acțiune și unul dintre ele se numește schimbările climatice și securitatea internațională. Ceea ce trebuie să facem acum să fim, este să fim un pic mai creativi, să dăm dovadă de voință politică și să încercăm să găsim niște măsuri concrete. Există propuneri și recomandări în acest raport pe care le-am preluat, dar, în general, eu, merg, eu propun să mergem un pic mai departe. Propunerile la primul capitol, uh, nevoia de voință politică. Avem o listă de provocări și trebuie să avem o listă cu țările cele mai vulnerabile la schimbările climatice în următoarele decenii, cum ar fi uh, lumea arabă, munții Himalaya, cercul arctic, uh, micile state insulare și așa mai departe. Raportul solicită un document de politică care să sublinieze principalele linii directoare pentru politica uh, de securitate climaterică și principiul uh, care să ne ghideze ar trebui să fie să luăm măsuri. Se stabilește un grup de lucru la Consiliu sau la uh, Serviciul de Acțiune Externă care să discute toate aceste subiecte interconectate care au legătură cu uh, energia, schimbările climatice și problemele de apărare. Uh, subliniem o importanță a coordonării între NATO și Uniunea Europeană pentru a găsi și a crea sinergii atunci când vine vorba de crearea unei apărări inteligente. Solicită propuneri pentru punerea în aplicare a unui uh, fond uh, startup în articolul 41.3 pentru viitoarea uh, reunire a resurselor și împărtășirea resurselor. Apoi, al doilea titlu. Este nevoie de un nou spirit, provocări conceptuale și strategice solicităm Serviciului de Acțiune Externă să integreze pe deplin efectele schimbărilor climatice asupra uh, politicii de securitate și uh, apărare. Avem deja documente care servesc drept linii directoare pentru aplicarea diverselor politici și misiuni. Solicită înaltului reprezentant să se asigure că Uh, unitățile relevante care se ocupă de politici de apărare și de securitate iau în calcul cele mai recente evaluări ale uh, panelului interguvernamental privind schimbările climatice, deci IPCC. Desemnăm uh, experți în schimbările climatice la toate unitățile relevante pentru a ajuta să uh, pună la punct un sistem de avertizare timpurie. Solicită uh, stabilirea unor canale permanente de comunicare și informare cu um, ECO și cu uh, alte unități relevante de la Comisie, dar și cu ONU și cu NATO. Trebuie să existe un acces transparent și direct la toate organizațiile societății civile și la toate ONG-urile. În al treilea rând, necesitatea unei politici uh, în ceea ce privește securitatea climaterică. Solicită Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă să stabilească se includă acest lucru în uh, politica comună de securitate și apărare. În al patrulea rând și ultimul rând, propunerile la al patrulea titlu sunt că este nevoie de o încurajare pentru toate statele membre să includă aceste schimbări climatice în uh, planificarea lor pentru uh, reacția față de criză. Trebuie de asemenea implicați toți actorii care au uh, responsabilități uh, uh, speciale în ceea ce privește gestionarea crizelor. Vorbesc aici despre spitale mobile, despre infrastructuri de transport și așa mai departe. Invită Consiliul și înaltul reprezentant, precum și Agenția Europeană pentru Apărare, să exploreze posibilitatea de a avea un corp de ingineri la nivel european care să analizeze infrastructura care poate fi folosită mai ales în vederea uh, punerii în comun a resurselor. Solicită înaltului reprezentant și Comisiei să folosească uh, procedura legislativă obișnuită până la următorul cadru uh, financiar multianual 2014-2020 pentru a avea toate instrumentele financiare necesare pentru uh, asistență financiară. Trebuie să trimitem experți uh, în schimbările climatice în toate țările afectate pentru a consolida capacitatea Uniunii în ceea ce privește avertizările timpurii și informații legate de posibilele crize și în cele din urmă ă, o invită pe înaltul reprezentant să creeze un corp special pentru politica de securitate și salutăm faptul că și ONU s-a implicat aici și invităm ă, Uniunea Europeană să facă același lucru. Deci acestea ar fi principalele idei ale raportului meu și am încercat să le explic uh, puțin mai altfel decât erau în uh, proiectul de raport. Mulțumesc. Merci, uh, monsieur Tarand. Mulțumesc, domnule Tarand. Doamna Naitski, raportorul din umbră din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Îi mulțumesc domnului Tarand pentru raportul său în ceea ce privește rolul uh, politicii comune de securitate și apărare în cazul crizelor și dezastrelor uh, naturale. Deși uh, este o bază bună de discuții. Am multe puncte în care o să aduc amendamente. Principalul meu scop va fi să abordez documentul dintr-o perspectivă practică, încercând să consolidez instituțiile deja existente și politicile deja existente și nu să creez altele noi. Cred că, în primul rând, trebuie să ne concentrăm asupra consolidării capacităților UE uh, uh, de a analiza impactul dezastrelor la nivel uh, național, regional și internațional, la nivel de apărare. Mai mult ar trebui să avem uh, o reacție față de aceste uh, crize potențiale care ar putea apărea din cauza dezastrelor uh, naturale care ar putea avea un impact asupra securității naționale. Cred că Uniunea Europeană și implicarea sa în ajutorul umanitar nu ar trebui să fie înlocuită, ci completată de politica comună de apărare solicit deci colegilor să se gândească la raport nu prin prisma ideologiilor politice, ci dintr-un punct de vedere mai pragmatic. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Domnul Mavro Nicolas, în numele domnului Paleckis pentru grupul SND. Deci vorbesc în numele lui Iestus Paleschis, care salută solicitarea raportorului de a include schimbările climatice în centrul uh, analizării viitoarelor uh, amenințări. și, de asemenea, uh, prevenirea conflictelor și reconstrucția în cazul dezastrelor naturale. Este un raport uh, semnificativ pentru că aduce în atenția publică schimbările climatice ca fiind cea mai mare amenințare la adresa securității, care în uh, ultimii ani a fost depășită puțin de mică. Valoarea adăugată a acestui raport este, de, este faptul că a adus niște propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de reacție rapidă al Uniunii Europene față de uh, crizele provocate de dezastre naturale, pentru că atunci este nevoie să profităm atât de capacitățile militare cât și de cele civile și este nevoie de o strânsă cooperare între ele trebuie să definim aceste capabilități specifice pentru a avea valoare adăugată. Dorim să recomandăm statelor membre să investească mai mult în dezvoltarea conceptului de forțe flexibile și uh, care pot fi desfășurate rapid și care pot uh, să um, aibă sarcini de punere în aplicare a legii, care nu ar trebui să fie sub comandă militară. Ar trebui de asemenea să ne asigurăm că um, Uniunea Europeană răspunde la criză folosind cele mai bune mijloace posibile. Trebuie să avem echipe formate din civili militari și experți militari pentru a ă, consolida coordonarea între UE și statele vecine în domeniul dezvoltării capacităților. Crizele majore care sunt determinate de climă Uh, pot duce la migrare uh, temporară sau permanentă, deci trebuie să ne modificăm uh, politicile legate de frontiere și să avem de asemenea și măsurile necesare, măsuri umanitare, înainte ca dezastrul să se producă. Mulțumesc, doamna Nicolai. Be a political declaration because... Uh, punctul meu de vedere este că acest raport nu trebuie să fie abordat din punct de vedere politic Împărtășim o mare parte din abordarea dumneavoastră. Considerăm că este un început bun pentru discuție și dezbateri și pentru un schimb de păreri în cadrul amendamentelor, pentru că și noi am decis să venim cu niște amendamente. Dar vă rog să fiți mai realist. E foarte greu să transform criza într-o oportunitate în acest domeniu, pentru că ne confruntăm cu multe lucruri dificile și este dificil de asemenea să ne stabilim prioritățile. Am o întrebare pentru dumneavoastră legată de nevoia de creativitate la nivel instituțional. Am înțeles foarte bine că capacitățile existente trebuie să fie dezvoltate, battle group și uh, comandamentul de transport, dar aceste capacități existente trebuie să fie și îmbunătățite. Avem nevoie ca aceste capacități să funcționeze. Când vorbiți despre un uh, organism de ingineri, o instituție de ingineri, la ce vă referiți exact? Cum o, o vedeți? Mulțumesc, domnul Galer. Eh, Mulțumesc. În primul rând, aș dori să Mă raliez raportoarei noastre din umbră care a spus că trebuie să abordăm problema cât se poate de pragmatic. Doamna Nicolae a vorbit despre uh, realist, realism. Cred că trebuie să menționăm lucrurile care și-au locul aici. De exemplu, îmi lipsește referirea la ceea ce avem deja, și anume competența doamnei comisar George, Georgeva care uh, are eco în uh, uh, subordinea sa. Am avut ajutor umanitar deja în Libia, în cazul tsunamiului și așa mai departe. Deci sunt capacități pe care le avem. O abordare cuprinzătoare, civilă și militară, tocmai pentru a interveni în, uh, în crize uh, naturale sau dezastre uh, cauzate de oameni, celor afectați, pe cei afectați nu interesează foarte tare. Important este să existe ajutor. Aș verifica dacă nu avem uh, deja anumite uh, puncte incluse. La punctul 14 să se efectueze o listă a celor mai afectate țări de schimbările um, climatice. Se știe deja, există deja, știm unde sunt problemele. Apoi la punctul 15 un document politic pentru o uh, Uh, politică europeană de securitate climatică. Cred că avem instrumente prin care putem reacționa când au loc uh, dezastre sau catastrofe naturale sau cauzate de om, însă apoi să stilizăm asta ca o politică um, europeană de securitate climatică cred că s-ar încinge atmosfera și nu asta ne dorim, încălzirea atmosferei. Deci cred că nu ar trebui să vrem lucruri prea mari, să avem o abordare pragmatică, realistă, să spunem ce putem face deja, că suntem conștienți de problemele existente și uh, apoi să reacționăm în mod adecvat. dar să evităm mari, uh, mari programe și astfel de mari idei. Vă mulțumesc! Bien, s'il n'y a pas d'autres. Președintele, bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină pe această temă, domnule Tarand, aveți cuvântul ca să trageți concluziile parțiale, desigur, în acest moment. în acest moment, da, și foarte precaut cu concluziile, într-adevăr. Mulțumesc tuturor colegilor pentru observații și chiar și pentru critici. O să încerc pe scurt să îi răspund doamnei Nicolai ce vreau să spun prin acel corp european de ingineri. E bine, sunt convins că e nevoie de o astfel de funcție pe viitor. Din păcate, eu nu sunt un uh, funcționar la nivel înalt, așa că nu pot să vă explic cum ar funcționa conceptul. Poate că o să vin și eu cu un amendament al raportorului prin care să menționez uh, ad hoc uh, acest concept. Ar fi un lucru care ar putea funcționa, de exemplu, la un aeroport, în caz de urgență, este un fel de structură militară, o, o funcție pe care doar o organizație de acest tip ar putea să o pună la dispoziție. Sunt de acord, domnule Galer, cu dumneavoastră. Într-adevăr, prea multă tensiune în atmosferă nu face bine încălzirii climatice. Totuși, eu mă bazez pe documentul emis de comisie și de Serviciul de Acțiune Externă. Este acea propunere pentru un instrument de stabilitate la care mă refeream. Da, sunt de acord. Nu știu cum ați spus dumneavoastră cei de la PP. Poate că acest raport ar trebui să fie mai puțin uh, politic, mai puțin ideologic. Nici nu știu eu uh, de care parte mă găsesc la nivel politic sau ideologic, însă în mod clar, uh, cred că da, aveți dreptate aici. Încă o dată mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și uh, aștept uh, să continui colaborarea cu raportorii din umbră. Bien. Euh... Președintele. Bun. Văd că termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 iulie, așa că vă invit să fiți în continuare atenți la discuțiile pe această temă foarte interesantă. Al treilea și ultimul punct pe ordinea noastră de zi de astăzi, un alt raport al domnului Pașcu, un uh, raport cu privire la clauzele de apărare și solidaritate reciproce care sunt incluse acum în Tratatul de la Lisabona, dimensiuni politice și operaționale. Dezbaterea nu este doar o dezbatere teoretică, este o dezbatere de doctrină care este foarte importantă și care a fost uh, oarecum neglijată după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona este o evoluție foarte importantă pentru politica de apărare și de securitate comună. Statele membre știu că au organizat multe ateliere și lucrări cu privire la cooperarea structurală permanentă pe anumite aspecte ale Tratatului de la Lisabona, însă aceste chestiuni de doctrină încă nu au fost suficient aprofundate până acum. Sper că prin acest raport uh, Parlamentul European va putea să ia poziție pe un subiect atât de important. Domnule Pașcu. Mulțumesc foarte mult! Da, într-adevăr, toate, tot acest, toată această discuție a început cu o întrebare. Ce s-ar întâmpla dacă o țară ar cere ca articolele să fie aplicate? E bine, aceasta a fost uh, prima întrebare pe care am ridicat-o și am încercat să dau un răspuns. Am uh, pregătit un document de lucru pe care l-am împărtășit cu raportorii din umbră și după o serie de discuții cu uh, cei implicați, mai ales cu cei de la Comisie și de la Consiliu, oameni care dețin responsabilități în cazul în care s-ar uh, iniția aceste clauze, s-ar declanșa aceste clauze, ei bine, după toate acestea, sunt gata să vă pun la dispoziție o, o versiune preliminară a raportului meu. Pe 31 iulie ar trebui să fie gata traducerea. Pe 17 septembrie ar trebui să examinăm proiectul de raport și um, pe 20 ar trebui să fie termenul de depunere a amendamentelor ar trebui ca raportul să fie gata pentru vot în noiembrie. Raportul începe cu o evaluare a contextului. Cele două clauze trebuie, bineînțeles, plasate în contextul actual, iar contextul ne arată că apar noi amenințări și noi riscuri. Acestea pot să copleșească capacitățile unui stat membru individual dacă noi uh, nu venim cu o procedură și cu mijloacele necesare pentru a putea pune efectiv în aplicare aceste clauze, ele vor rămâne doar ca un gest simbolic. De fapt, noi am moștenit uh, clauza de asistență reciprocă din, uh, de la tratatul anterior și, practic, până acum um, toată lumea se gândea că putem să deferim aceste chestiuni către NATO. Cu toate acestea, nu toate statele membre ale Uniunii Europene sunt și state membre ale NATO. În plus, se prea poate ca în cadrul NATO să nu se ajungă la un consens, caz în care Uniunea Europeană este cea care ar trebui să treacă la acțiune. Aceste două clauze par să meargă mână în mână, însă eu în raport le-am distins, le-am separat ca să le pot analiza mai bine și am pus la punct un fel de structură în oglindă. Mai întâi sfera de aplicare, apoi structurile și procedurile și mijloacele de punere în aplicare. Care ar putea fi rolul instituțiilor europene E bine, așa cum se sugera în raportul dumneavoastră, poate că ar fi bine să consolidăm uh, sau să punem mai mare accent pe sediul operațional al Uniunii Europene. Un lucru care ar fi foarte util într-o situație de criză. Și ar trebui eventual să vedem cum putem să um, aplanăm reticența sau rezistența unor state membre la acest concept. Cu privire la clauza de solidaritate, am spus unele state membre, este o uniune de state membre, deci uh, îmi dau seama că nu toată lumea e de aceeași părere. Dacă ne uităm la Euro 2012, vedem cât de multe state și interese sunt. Bun, deci, clauza de solidaritate. Aici există o bunăvoință din partea țărilor care doresc să vină în ajutorul unei țări afectate. Iar acest lucru s-ar putea declanșa în momentul în care se vede clar că dezastrul sau catastrofa copleșește cu mult capacitățile statului membru afectat. Ar trebui să prevedem suficientă flexibilitate pentru a include aici tot felul de situații în care putem ajuta țara respectivă. Un alt element pe care trebuie să-l avem în vedere este că țările membre trebuie să știe exact unde le lipsesc capacități și unde trebuie să se îmbunătățească. Pentru că dacă nu, uh, sub pretextul clauzei de solidaritate, putem risca ca unele țări să subinvestească în capacitățile lor, să se aștepte de ajutor din partea altora. Deci să asigurăm un echilibru. Principiul cheie este că fără sau chiar și cu invocarea clauzei de solidaritate, în cazul în care e nevoie de un răspuns de criză la nivel european, trebuie să valorificăm capacitățile deja existente, capacitățile Serviciului de Acțiune Externe, um, capacitățile Comisiei Europene și așa mai departe. Trebuie să depășim problema fragmentării, există fragmentare, trebuie să evităm orice suprapuneri inutile și trebuie să raționalizăm și să simplificăm procedurile care sunt uh, foarte importante. De fapt, există două școli de gândire. Una spune că ar trebui ca toate capacitățile, toate aceste lucruri să fie sub un singur titlu, grișeul unic. Cealaltă școală de gândire spune că ar trebui să asigurăm interlegături, conexiuni și să asigurăm uh, prioritate unui sector responsabil în funcție de natura catastrofei. Dacă e vorba de imigrație sau de uh, catastrofe naturale, sigur că diferă sectorul de care vorbim. Vorbind cu oamenii care se ocupă zilnic de aceste activități, am uh, constatat că nicio criză nu este unidimensională. Uh, toate au uh, conexiuni cu alte sectoare. Prin urmare, este nevoie de coordonare. Un uh, alt element ar fi um, îmbunătățirea coordonării politice între Uniunea Europeană și statele membre. E fundamental ca statele membre să păstreze un contact strâns între ele și doar așa mecanismul poate funcționa bine. Aș încheia spunând că Intenția noastră, pe care am și transmis-o raportorilor din umbră, este să îi ținem la curent, să-i ținem informați cu tot ce facem, cu orice modificare. Și uh, același lucru este valabil și cu oamenii pe care i-am consultat deja. Și ei trebuie să fie implicați uh, nu vrem ca acest raport să fie ținut la secret și să fie apoi uh, dezvăluit ca o surpriză la sfârșit. Nu, nu acesta e scopul. Scopul este să contribuim cu toții și să găsim o soluție funcțională și mulțumitoare reciproc. Mulțumesc! Președintele, Mulțumesc foarte mult pentru aceste prime indicații. Într-adevăr, discuția este foarte importantă și trebuie să ne alocăm suficient timp la dispoziție. Termenele vor fi cu siguranță generoase. Schimbul acesta de vederi e doar unul preliminar. Doamna Gianacu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Ei, uh, mulțumesc pentru această primă discuție și pentru coordonarea cu raportorii celorlalte grupuri politice. Solidaritatea e foarte importantă, fie că vorbim despre apărare, fie că vorbim despre alte domenii de un atentat terorist, de ce nu, sau de o catastrofă naturală. Ei bine, această clauză e foarte importantă și noi uh, am avut ocazia să mai discutăm despre ea. Am discutat. Uh, domnul Broc uh, nu e prezent aici, însă împreună am venit cu o propunere referitoare la clauza de solidaritate. De ce e importantă? Pentru că ea se poate adeveri foarte utilă și ca să putem aplica, trebuie să știm ce condiții uh, trebuie îndeplinite în context european. Domnule Pașcu, în niciun caz, clauza de solidaritate nu înseamnă că NATO se retrage într-un plan secund sau într-un plan mai îndepărtat. Bun. Articolul 42, alineatul 7 din tratat, se referă la cadrul sau la cazul în care apare o agresiune, un atac împotriva unui stat membru pe teritoriul său și avem și clauza de solidaritate care apare la articolul 222. Problema este dacă trebuie făcut o distinție între cele două în funcție de identitatea agresorului sau de agresiunea care se produce. Europa este amenințată cu agresiune, mai ales dat fiind contextul diplomatic actual, așa că trebuie să ne luăm precauții instituționale – Iată de ce este important ca clauza de apărare și clauza de solidaritate să existe și să poate fi aplicate indiferent de identitatea agresorului. Mie mi se pare că ele trebuie să poate fi aplicate în mod automat. Deci un astfel de mecanism automat ar fi fundamental. Acestea fiind zise, trebuie să vedem cum putem să ne organizăm din punct de vedere operativ. Cum se vor lua deciziile? Cine ar prelua conducerea la nivel operațional? Iată câteva întrebări pe care cred că trebuie să le tratăm într-un summit. Nu știu dacă Consiliul e cel care ar trebui să intervină imediat sau ministrii afacerilor externe sau uh, comitetul politic, comitetul de securitate, nu știu cine ar trebui să fie cel care ia inițiativa. Sunt de acord cu raportorul. Într-adevăr, nu avem un text de referință aici. Suntem primii care inițiem dezbaterea pe acest teren dar trebuie să acționăm cu foarte multă transparență. Deocamdată vorbim despre eventualități, despre posibilități care par puțin probabile, însă cred că acest instrument se va dovedi util, deoarece are efecte, contribuie la o mai mare solidaritate între statele membre și ne ajută să luăm decizii mai uh, bine, mai coordonat. Deci ar fi util, cred, să punem în uh, aplicare niște instrumente prin care să facem economii. Deci nu uh, economii chiar în ce privește producția de armament. Deci cred că este o discuție interesantă deoarece ea are o dimensiune de acțiune externă, dar mai ales o dimensiune de securitate a statelor membre și uh, ne permite să ne apărăm în cazul unor amenințări externe, cunoscute sau necunoscute la momentul de față. Imigrația a fost dată ca exemplu. Da, Înainte, acum câțiva ani, nici nu ne gândeam la acest lucru ca fiind o amenințare copleșitoare. Acum însă lucrurile s-au schimbat, am văzut că se poate întâmpla. Deci e vorba de amenințări uh, chiar la adresa valorilor pe care se bazează Uniunea Europeană. Și pe baza acestor lucruri, noi trebuie să punem la punct uh, niște mecanisme, niște instrumente prin care uh, să asigurăm solidaritatea statelor membre și solidaritatea între popoarele Uniunii Europene, instrumente prin care să răspundem la așteptările europenilor care au și ei niște exigențe în materie de securitate. Trebuie, deci, să creăm legături între instrumentele existente pentru a putea să ne pregătim în caz de criză. Să prevedem acțiuni comune acțiuni pe care să le putem desfășura mai ușor, fără a atinge, desigur, autoritatea NATO. Deci mulțumesc raportorului. Cred că o să avem suficient timp pentru a putea aprofunda această discuție. Inițiativa aceasta e foarte importantă pentru Parlamentul European, deoarece uh, Parlamentul are ocazia de a își exercita controlul într-un uh, domeniu care este important. În uh, iulie urmează să avem un prim proiect de raport. Pe baza lui sper că vom putea să pregătim uh, adoptarea acestui raport în condițiile cele mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Daf! Uh. Good morning, everyone. I, I... Bună dimineața tuturor! Sunt de acord că este un raport foarte important. Mă tem că vom vedea uh, proiectul de raport numai la finalul lunii iulie, când un număr mare de oameni vor fi deja în vacanță. Dar uh, nu vă îngrijorați, uh, nu va fi cazul meu. Este un raport care merită să fie uh, diseminat cât mai mult în acest Parlament și de asemenea un raport care necesită o strânsă consultare cu Comisia și cu NATO. Și asta deoarece NATO știe multe despre capacitățile statelor europene de a interveni în tot felul de situații și cred că ar fi înțelept să facem apel la experiența și cunoștințele lor în măsura în care putem face acest lucru. O întrebare de ordin procedural, domnule președinte. Comisia AFCO pentru afaceri constituționale uh, avea în vedere uh, elaborarea unui aviz pe acest subiect. Eu la AFCO cel puțin am sprijinit uh, ideea unui aviz. Un aviz care ar analiza aspectele constituționale ale implementării acestor clauze e posibil să nu existe. Însă, poate că ar trebui să încurajăm să arunce privirea asupra acestor puncte. Apoi, în domeniul securității și apărării, știm, cred că din in, instinct, că nu există o soluție pentru toate statele membre și o singură soluție pentru uh, toate, toate situațiile. Când luăm în considerare aceste articole 222 uh, din uh, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene și 42.7, ar trebui să fim conștienți că există trei tipuri de cooperare consolidată sub uh, tratat politica uh, de, și în politica de securitate și apărare comună. Grupurile de state pot, pot uh, avansa mai repede decât uh, toate cele 27 de state membre. Uh, articolul 329, aliniatul 2 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene se referă la asta, articolul 44 cu privire din Tratatul uh, privind Uniunea Europeană vorbește despre sarcini și misiuni speciale. care ar putea fi întreprinse de grupuri de state și articolul 46 care se referă la cooperare structurată. Cred că recunoaștem în acest raport posibilitatea, probabilitatea să existe grupuri de state care să acționeze și grupuri de state care nu vor dori să acționeze într-o serie întreagă de circunstanțe. Revenind la documentul de lucru și uh, la modul în care și la prezentarea domnului uh, Pașcu. Eu nu sunt de acord că introducerea celor două clauze în tratatul de la Lisabona a fost un uh, gest simbolic. Dacă îmi amintesc bine, a fost uh, ceva foarte dificil Uh, să se ajungă la un acord cu privire la introducerea acestor clauze. A fost uh, ceva controversat în, în cadrul negocierilor. Deci cred că ar fi o greșeală dacă Parlamentul ar fi uh, blazat față de includerea celor două clauze. Cred că ele constituie o îmbunătățire calitativă uh, pentru integrarea europeană și pentru capacitățile potențiale ale Uniunii Europene de a acționa în politica de securitate și apărare. Și, în cazul în care funcționează, este posibil să ne dăm seama că integrarea uh, în domeniul securității și apărare este un motor pentru unitatea europeană pe care nu îl regăsim în alte sectoare ale politicilor europene. Ar putea domnul Pașcu așadar să îmi spună ce crede uh, că intenționează Comisia și în altul reprezentant pentru a introduce un mecanism operațional pentru clauza de solidaritate în mod evident, va trebui să lucrăm în paralel cu orice propunere a Comisiei, deci ar trebui să avem o abordare adaptată la uh, poziția Comisiei. Apoi, vorbiți despre nevoia de a avea coordonare politică la un nivel cât mai înalt, dacă dorim să obținem uh, rezultate în acest domeniu sensibil. Dar acest uh, lucru poate fi de două feluri. Poate fi uh, vorba de un management de criză rapid sau poate fi vorba de un angajament politic uh, durabil și cred că aceste două lucruri nu sunt același lucru și nu presupun același tip de răspuns. nu presupune același timp, tip de răspuns uh, militar sau instituțional. Și un ultim punct. Spuneți uh, pe bună dreptate că pot exista situații în care nu se ajunge la un acord cu privire la acțiune colectivă în cadrul NATO. Însă, scenariul mai probabil este ca NATO să fie de acord să nu se implice. Deci, practic, nu există un dezacord în NATO, ci un acord de a nu acționa. După părerea mea, în astfel de circumstanțe, Uniunea Europeană trebuie să fie cât se poate de prezentă în negocierile de la NATO. Pentru că aceste negocieri vor fi munca pregătitoare pentru ceva ce Uniunea Europeană apoi va trebui să preia o mai bună colaborare între noi și NATO va trebui să, să aibă loc și să fie urmarea unui mecanism operațional adoptat de către noi uh, pe baza acestor două clauze. Promit să citesc raportul dumneavoastră în timpul vacanței de vară, când uh, va fi gata. Vă mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc. O observație politică. Noi, Uniunea Europeană, nu putem accepta din punct de vedere politic și va trebui să ne concentrăm asupra acestui aspect, și anume trebuie să existe pentru toți cetățenii Uniunii Europene același nivel de securitate. Este un punct important pentru mine și ar trebui să-l uh, menționăm și trebuie să ne întrebăm cum obținem asta cel mai bine. Cetățeanul de la Bruxelles, Tallinn, Londra, București, uh, Paris și Berlin, uh, membru al ambelor organizații, trebuie să aibă din punctul de vedere al Uniunii Europene aceeași securitate ca cineva din Malta, din estul Finlandei, dar și uh, ca un cetățean din Limasol. Pentru că altfel, din punct de vedere politic, nu putem susține că suntem o unitate. Deci trebuie să reușim să obținem asta, ca pentru fiecare cetățean securitatea să fie aceeași. Este cadrul pe care va trebui să-l umplem. Și un aspect practic. menționat deja în cadrul NATO și uh, respins, și anume, un atac cibernetic este un caz de articolul 5? La NATO până acum s-a spus nu însă lucrurile evoluează și poate și noi ar trebui să ne punem această întrebare la Uniunea Europeană. Dacă este vorba de un articol 5 sau, în fine, articolul uh, corespunzător în cazul uh, atacurilor cibernetice. Și s-ar putea că dacă ne punem această întrebare, având în vedere evoluțiile tehnologice, să uh, ajungem la, o altă, la un alt răspuns ca, decât la NATO. Bien, pas d'autres interventions. Mulțumesc. Nu mai există alte intervenții. Poate domnul Pașcu ar dori să tragă câteva concluzii. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând membrilor sede pentru că ați făcut loc pe ordinea de zi pentru a discuta pentru a avea această discuție preliminară pe baza raportului preliminar. Pentru că există niște obstacole birocratice și tocmai asta aș dori să menționez. Cumva trebuie să mergem în paralel. Dacă vrei să prinzi momentul potrivit în care comisia va încerca să sintetizeze totul, da, Deocamdată nu văd nicio înclinație din partea Comisiei, pentru că fiecare participant e consultat și își exprimă propriul punct de vedere. Acum, spre sfârșitul anului, unii sunt mai pesimiști și zic poate chiar anul viitor, dar ar trebui să știm că până pe la sfârșitul anului, noiembrie ar fi termenul dat de noi, subiectul ar putea să se maturizeze suficient pentru care Parlamentul ar vrea să aibă o părere prin uh, acest raport. Și faptul că lucrăm împreună cu ei ne ajută ca Parlamentul să fie luat în serios. Sunt de acord cu doamna Cianaco în ceea ce privește modul în care s-au declanșat aceste uh, lucruri. E foarte adevărat, trebuie să vedem uh, care sunt procedurile, la cine mergem la început. De obicei, când avem o situație de acest gen, e foarte emoțională și dacă nu ai niște proceduri, dacă nu știi pe ce buton să apeși, atunci te trezești într-un uh, balamuc. Sunt de acord cu domnul Daf. Trebuie să luăm în calcul faptul că unele țări nu vor vrea să participe, că atunci când vorbim de solidaritate vor exista și rezerve. Deci ar trebui să vedem și situația în care doar o parte din state ar uh, răspunde. Dacă sau când uh, NATO uh, intră într-un cont de umbră, UE trebuie să ia locul și tocmai asta avem în uh, acordurile Berlin Plus. Știți că NATO trebuie să spună dacă se implică sau nu și atunci Uniunea Europeană poate să vină în locul uh, său. Deci, aceeași logică ar trebui să fie prezentă și aici pentru că S-ar putea tocmai să se întâmple chiar așa. Simbolismul nu este includerea în uh, tratatul de la Lisabona, dar așa cum am spus, fără capacitatea operațională necesară, includerea rămâne doar o iluzie. Deci uh, am calibrat lucrurile în acest sens. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Galer, îmi amintesc că a existat o discuție legată de atacurile cibernetice la articolul 5. Am scris ceva separat legat de articolul 5 și concluzia a fost că articolul 5 ar trebui să rămână exact așa cum e, Pentru că, în orice caz, Consiliul este cel care interpretează lucrurile. Deci, dacă începem să introducem lucruri baroce în articolul 5, să dăm definiții la toate, în mod clar, dacă nu ești într-una din situațiile prevăzute deja, atunci ești în afara tratatului. Deci, uh, Cred că în multe cazuri va fi o problemă de interpretare, deci articolul 5 poate rămâne așa, dar o distinție majoră este că un atac normal produce uh, pagube, în timp ce un atac cibernetic uh, produce doar câteva uh, mici dureri de cap. Deci este ca o bombă cu neutroni uh, care păstrează toată infrastructura, dar omoară toți oamenii. Deci este o distinție și din punct de vedere juridic există dezbateri pe această temă. Da, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru contribuții. A fost uh, un schimb preliminar de puncte de vedere. Noi intenționăm să continuăm așa și am vrea să avansăm cât mai repede cu putință, pentru că nu vrem să ratăm termenul limită uh, față de ceea ce face și Comisia. Dacă avem ceva concret, un prim proiect de raport, o să vi-l transmit uh, imediat, o să-l transmit imediat și partenerilor de la Comisie și Consiliu, astfel încât veți putea citi imediat uh, părerile. Deci pe mine nu prea mă interesează dacă este vacanță sau nu. E un subiect important care trebuie să avanseze. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Mulțumesc, uh, Ioan. Înainte de a încheia, Serviciul de Afaceri Externe ar dori să intervină. Nu, vreau doar uh, să întreb dacă Parlamentul are întrebări tehnice legate de propunerea comună pe care noi și Comisia trebuie să o prezentăm. Președintele, oricum, cum am văzut astăzi, suntem într-o etapă preliminară a discuțiilor, deci cred că domnul Pașcu și raportorul din umbră pot să discute cu biroul domnului Miezo pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru aceste indicații și vă invit să țineți legătura strâns este un subiect extrem de important și cred că este util ca și noi, Parlamentul, să avem o poziție pe marginea lui. Pentru că asta ar putea duce și la uh, reflexii din partea statelor membre, pentru că n-am văzut uh, un uh, interes foarte mare din partea lor până acum. Mulțumesc! Următoarea sesiune va avea loc pe 11 iulie dimineața și vom avea Uh, îl vom avea și pe domnul general Siren, care va uh, interveni în fața comisiei noastre.